în centrul Uniunii Europene, ceea ce va spori participarea acestora la viața democratică a țării, a țărilor lor și, bineînțeles, la mai multă Europa. Mulțumesc foarte mult! Damit eine ausgesprochen aufschlussreiche. Vă mulțumesc pentru această dezbatere deosebit de interesantă. Mâine la ora 12 vom vota raportul. Trecem acum la dezbaterea comună. Dezbatem în total patru rapoarte rapoartele Capula Santos, Ferreira, Greie și uh, Esteves. Vreau mai întâi de toate să le dau cuvântul raportorilor. Începe domnul Capula Santos. Senhor președinte, Senhora comisar, caros colegi. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi Aspectul extern al politicii de pescuit are o importanță deosebită, pentru că nu se poate uh, să ne uh, satisfacem nevoile pe baza resurselor noastre halieutice. Sectorul de pescuit reprezintă, european reprezintă doar 40% din necesarul total. Am export, exportăm mult mai puțin decât importăm. De aceea, acordurile bilaterale cu state terțe sunt foarte importante și dacă nu ar exista aceste acorduri, 3000 de vase ar trebui oprite și s-ar pierde foarte multe locuri de muncă. Partenerii noștri au și multe de câștigat din aceste acorduri, spre deosebire de alți concurenți internaționali. Uniunea Europeană nu uh, schimbă doar uh, pești pe bani. Noi apărăm anumite valori și noi dorim să le propagăm. Competența exclusivă a Uniunii referitoare la conservarea produselor biologice trebuie să asigure uh, uh, activitatea flotei comunitare în apele comunitare și necomunitare. Deci, trebuie să extindem la nivel internațional principiile unui pescuit durabil și responsabil. De aceea avem obiective ce doresc să mențină prezența flotei comunitare și, de asemenea, să garanteze aprovizionarea pieței comunitare. Și în acest sens trebuie să analizăm raportul pe care îl discutăm astăzi, acordul de pescuit cu Uniunea Comorelor. E vorba de un acord care implică dreptul de acces la ape ale uh, comorelor pentru 70 de vase europene, pentru o contribuție financiară destinată de dezvoltării sectorului pescuitului în această țară. Repet, această țară nu are practic alte resurse. Și în sectorul pescuitului lucrează 33.000 de persoane se fac, de fapt, se recrutează membrii uh, a echipajelor la nivel local și există clauze de suspendare în caz de încălcare a drepturilor omului. Această țară mică și-a câștigat independența față de Franța din, în 1975 și de atunci și până acum au avut loc mai multe lovituri de stat. Noi propunem să se adopte acest acord și vreau să vă atrag atenția asupra anumitor recomandări, mai ales în legătură cu ameliorarea evaluării rezultatelor în mod semnificativ. Și doresc să profit de timpul care mai rămâne ca să mai menționez și un alt aspect legat de un alt raport, de raportul doamnei Grelie, care face o propunere de modificare din partea sa și a altor deputați ca să se continue activitățile de pescuit în zonele 8, 9 și 10 în lagul coastelor portugheze, activități care au fost interzise de la 1 octombrie 2010 pentru că se periclitează anumite populații de pești, fără să se fi făcut niște studii științifice care să dovedească acest lucru. De aceea am depus un amendament și propun să se amâne această decizie pentru 2012 pentru că autoritățile portugheze se poată duce la bun sfârșit studii științifice în susținerea acestei cauze. De asemenea, Comitetul Economic și Social este pentru această decizie și vreau ca și Parlamentul să-și dea acordul în acest sens. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Capula Santos. Urmează acum domnul Ferreira, 4 minute. Obrigado, presidente domnule comisar, acest uh, regulament 861 din 2006 creează uh, măsurile financiare necesare pentru punerea în aplicare a politicii comune în domeniul uh, pescuitului și în domeniul dreptului mării. Acesta este alături de Fondul uh, European uh, pentru Pescuit uh, cel mai, unul dintre cele mai importante instrumente la nivel european. Există o, o serie de legi care au fost promulgate în trecut și care fac necesară amendarea acestui regulament pentru a crea uh, o convergență legislativă. Uh, Domnul, uh, doamna comisar uh, a recunoscut faptul că e nevoie ca unele dintre paragrafele acestui re- regulament să fie modificate. Așadar, uh, practic, modificarea nu afectează prea mult domeniul de aplicare stabilit în 2006. Obiectivele rămân aceleași. Însă, cu toate acestea, chiar dacă obiectivele uh, din trecut sunt importante, considerăm că sunt necesare noi amendamente care să îmbunătățească și mai mult uh, regulamentul și să îl adapteze modificărilor, schimbărilor care au avut deja loc și vor avea cu siguranță în viitor în domeniul pescuitului. Uh, eforturile noastre în crearea acestui raport au fost susținute. Vreau să, să le mulțumesc tuturor uh, raportorilor din umbră pe această cale. De asemenea, tuturor uh, colegilor care au introdus o serie de amendamente. Printre aceste amendamente, uh, unul important este acela privind uh, activitățile de pescuit în zona de coastă și, de asemenea, există amendamente care, vizit, uh, care vizează finanțarea îmbunătățirii și updatării, să spunem așa, a activităților de pescuit, precum uh, finanțarea anumitor uh, programe informaționale care să contribuie la sporirea eficienței uh, activităților de pescuit. De asemenea, se solicită prin acest raport uh, îmbunătățirea datelor statistice care vizează um, impactul pescuitului asupra mediului, pentru ca activitățile noi, noastre pe viitor să fie îmbunătățite din acest punct de vedere. Dați-mi voie să vă atrag atenția asupra unor amendamente foarte importante, după părerea noastră. E clar că datele științifice trebuie foarte de mare actualitate trebuie să stea la baza tuturor activităților de pescuit. Acest lucru este necesar pentru a asigura durabilitatea uh, Uh, activităților uh, de pescuit. Tocmai de aceea ar trebui să putem crește rata de cofinanțare comunitară atunci când vine vorba despre utilizarea datelor științifice uh, în ceea ce privește stocurile de, de pești. Ar trebui să creștem această, acest plafon la 70, de cofinanțare la 75%. De asemenea, în ceea ce privește gestionarea resurselor, trebuie să creștem de asemenea uh, rata de cofinanțare în uh, cazul anumitor tipuri de acțiuni sau activități. Bineînțeles că statele membre trebuie să fie implicate în implementarea tuturor uh, măsurilor de control asupra activităților, a activităților demarate în propriile ape naționale. Acesta este un alt aspect inclus în raport. Bine, uh, plafonul de 75% uh, cofinanțare a fost foarte intens dezbătut între colegi. Însă, propriul meu uh, partid și, de asemenea, alți colegi din alte grupuri parlamentare au susținut această idee, ca să vedeți cât de ușor se poate ajunge la un compromis. Vă mulțumim. Urmează doamna Grelie. Domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi, în primul rând mulțumesc colegilor pentru că participă în mod constructiv la lucrările Comisiei de Pescuit, care, bineînțeles, au dus la acest raport și care, la rândul, rău, rândul său, a dus la foarte multe dezbateri. Raportul vizează mijloacele și metodele de pescuit, deci vizează direct pescarii, fără să uităm importanța reîntregirii, renoirii stocurilor și a acelor uh, pești tineri. Acest subiect este unul delicat, unul controversat și asta este dovedit de dificultățile pe care le-a avut Comisia începând din 2008 pentru a ajunge la un acord cu Consiliu uh, în ce privește procedura vizată. Este vorba deci de măsuri tranzitorii care au fost modificate permanent și care au fost uh, și vor fi prelungite până anul acesta, în iunie, la sfârșit, în lipsa unui acord la nivelul Consiliului, acord față de propunerile Comisiei din 2008, care doreau să clarifice și să simplifice legislația și transparența regulilor și să ia mai mult în considerare caracteristicile comunităților de pescari. Într-adevăr, contextul juridic a, și instituțional a evoluat, începând cu Lisabona avem codecizia, Parlamentul este deci un uh, colegislator foarte important, deci este foarte bine ca Parlamentul să se apuce de această, acest dosar atât de important pentru pescari. Eu vin dintr-un oraș de coastă, sunt a, uh, a, uh, Uh, deci aleasă de comunitatea mea dintr-un port și sunt foarte sensibilă la problemele acestor oameni. Și este foarte clar că pescarii nu se simt așa de apropiați de politica pescuitilor față de cum se simt, să zicem, agricultorii față de politica agricolă comună. Este clar că este nevoie de un echilibru între um, venituri decente pentru sector și pentru pescori, pescari, pe de altă parte menținerea și durabilitatea stocurilor de pești. Știm foarte bine că se termină aplicarea regulamentului în condițiile în care ne dorim o nouă strategie pescuit care să dea satisfacție tuturor părților interesate și care să supună filiera pescuitului uh, ultimelor date științifice. Acest nou context înseamnă că Comisia trebuie să vină cu o adevărată propunere, măsuri tehnice respective și lucruri care astăzi lipsesc. Este clar că trebuie să ne adaptăm realităților uh, de pe teren, să fim în acord cu cei care funcționează în acest uh, sistem și să vedem cum va funcționa această nouă politică de uh, pescuit, mai ales la nivel național și să vedem care sunt competențele împărtășite între comisie și nivelul național. Având în vedere contextul, având în vedere miza, eu propun să acceptăm propunerea Comisiei de prelungire până în iunie 2011, fără modificări substanțiale ale măsurilor tehnice, cu excepția ă, plaselor legate de peștele mistreț. În rest, propunem, deci, ca aceste uh, lucruri să fie considerate de către Comisie, având în vedere că doleanțele pescarilor sunt foarte mari astăzi. Dorim, deci, pe de altă parte, o evaluare a impactului măsurilor tehnice care sunt deja în vigoare și care trebuie să fie modificate în consecință și, pe de altă parte, consultări permanente cu părțile interesate, mai ales cu pescarii, pentru următorul regulament. Vreau să trag atenția că această viitoare propunere a Comisiei trebuie să se mențină într-un calendar cât se poate de rezonabil, cel mai târziu, începând cu ianuarie 2013. Știm foarte bine că noua politică va intra în vigoare atunci. Nu are niciun sens să mai prelungim apoi uh, această nouă perioadă de tranziție. Măsurile tehnice vizate de raportul meu sunt tranzitorii și au fost validate ca atare. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, stimată colegă. Dați-mi voie să vă spun că trebuie neapărat să felicităm interpreții pentru performanța lor. Urmează acum colegul Fraga pentru, colega Fraga pentru 4 minute. Mulțumesc. În primul rând vreau să vă spun că îmi pare foarte rău că acest dosar a trecut prin atâtea complicații. Comisia și Consiliul nu au acceptat de bună voie competențele de codecizie ale Parlamentului. Este vorba de uh, exporturile din Groenlanda și tratarea acestui stat ca alte state terțe. Groenlanda exportă 85% din produsele sale de pescuit către Uniunea Europeană, mai ales către Danemarca. Și una dintre condițiile pentru ca Groenlanda să fie inclusă în regimul de importuri ale pieței unice este ca această țară să accepte regulile sanitare comunitare și nu sunt probleme în acest sens. Comerțul cu produse pescărești se desfășoară în cadrul uh, regulilor pieței comune. În ceea ce privește regulile sanitare, Comisia a făcut o propunere în temeiul articolului 203 din tratat. Adică, printr-o procedură de uh, consultare ordinară a Parlamentului. Iar uh, serviciile juridice au arătat de la bun început că acest lucru nu este normal. Această propunere nu a reprezintă nicio problemă pe fond și este foarte importantă pentru Groenlanda. De aceea noi am acceptat să uh, trecem prin consultare, însă am fost foarte uimit să constatăm că Consiliul a adoptat o propunere cu totul diferită, conținând foarte multe modificări, ca să se, tocmai ca să se evite codecizia printr-o manevră gratuită, așa cum am spus, uh, Parlamentul ar fi putut să adopte textul prin consultare, fără niciun fel de problemă. A fost, de fapt, nevoie să fim confruntați cu un nou text. Consiliul a arătat clar că avea obiectivul de a da la o parte Parlamentul. De aceea noi am hotărât să utilizăm pe deplin posibilitățile noastre de a cere un aviz formal de la Comisia Juridică. În avizul său, Comisia Juridică a spus, citez, Obiectivul propunerii este să solicite ca Groenlanda să transpună normele comunitare în domeniul sănătății ca o condiție prealabilă la aplicarea regulilor europene ale pieței interne în sectorul pescuitului conform articolului 3 din propunere, garantându-se adaptarea regulilor din acord la regulile valabile în Uniunea Europeană în domeniul sănătății animale și a, al securității alimentare și de asemenea de organizarea comună a pieței pescuitului. Comisia juridică, în unanimitate, a declarat că articolele 204 și 43 din tratat, împreună cu protocolul 34 din dispozițiile specifice pentru produsele ce fac obiectul organizării comune a pieței în, produs, în uh, domeniul pescuitului în Groenlanda, reprezintă temeiul juridic al propunerii. Astfel, în calitate de raportor, am realizat un nou proiect de raport modificând temeiul juridic și asta vom și supune mâine la votul dumneavoastră. Credem că pentru Parlamentul European este vorba de o primă lectură. Nu mai pot decât să cer Comisiei și Consiliului, care nu este reprezentat din câte văd, să își rectifice documentele, ținând cont de noul temei juridic și să considere, așa cum vom considera și noi mâine, că este vorba de o primă lectură. Deci aici e vorba de o problemă de temei juridic și nu de conținut. De aceea vă propun să rezolvăm această problemă. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Fraga. Urmează acum uh, doamna comisar Damanachi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc tuturor raportorilor pentru efortul susținut. Și acum dați-mi voie să mă refer la fiecare dintre raport în parte. În ceea ce privește acordul de parteneriat între UE și Uniunea Comorelor, dați-mi voie să-i mulțumesc uh, domnului raportor și dați-mi voie de asemenea să vă spun că sunt încântată de faptul că Comisia pentru Pescuit uh, susține conținutul acestei propuneri. Știți că Uniunea Europeană își dorește să promoveze în continuare pescuitul sustenabil în apele partenerilor noastre, noștri, inclusiv acelora din uh, zona Oceanului Indian. Este important să păstrăm relațiile bilaterale cu uh, statele din zonă. În acest caz, să păstrăm relațiile cu Uniunea Comorelor. În acest sens, de fapt, Uniunea Europeană face parte dintr-o serie de uh, organizații internaționale privind pescuitul, precum IOTC, și prin urmare trebuie să fie activă în zonă. În momentul de față avem patru acorduri de parteneriat în zonă, Seychelles, Mozambic, Uniunea Comorelor și încă unul. Și tocmai de aceea cred că e foarte important atât pentru uh, Comisie cât și pentru Uniunea Europeană să ajungă la un acord cu Uniunea Comorelor. De ce? pentru că acest acord este deosebit de important pentru prezența flotelor noastre în regiune. Este de, import, de asemenea important să impulsionăm dialogul în uh, domeniul acesta pentru a acest sector economic pentru a putea promova pescuitul durabil în zonă. Dați-mi voie să mă refer acum la solicitările expuse de către raportor în concluziile raportului său. Comisia își dorește, și repet uh, acest lucru, uh, ca Parlamentul European să fie permanent informat uh, pe parcursul negocierilor cu partenerii internaționali. Vom pune la dispoziție, bineînțeles, toate informațiile relevante. Însă, în același timp, trebuie să înțelegeți faptul că trebuie să respectăm toate responsabilitățile asumate în cadrul acordului de parteneriat. De mai mult de un an uh, deja, Comisia face de, deja aceste schimburi de informații cu uh, Parlamentul. Pentru că, de obicei, transmitem informațiile concomitent atât Consiliului cât și Parlamentului. Însă, bineînțeles, îmi asum responsabilitatea de a vă transmite evaluări expost și este ante ale acordurilor noastre cât mai curând cu putință. Dați-mi voie să vă dau un exemplu în acest sens. Pornind de la votul de mâine asupra acordului de pescuit cu Mauritania, serviciile Comisiei au stabilit că evaluarea acestui acord să vă fie furnizat înainte de uh, data uh, prevăzută până în momentul de față. Prin urmare, uh, europarlamentarii vor putea vota acest raport fiind pe deplin informați. Dați-mi voie să subliniez faptul că acest acord al nostru respectă toate liniile stabilite în cadrul organismelor internaționale. De asemenea, dorim și pe viitor să participăm într-o serie de uh, negocieri internaționale. Însă, cu toate acestea, includerea europarlamentarilor în comisiile de negociere se uh, face în urma unei decizii luate de către Consiliul Comisiei, con, de către Biroul Comisiei, uh, pornind de la evaluarea fiecărei uh, candidat în parte. Însă dați-mi voie să vă spun că atitudinea mea este uh, pozitivă și îmi doresc, la fel și serviciile mele, să facilitez participarea dumneavoastră la aceste negocieri. Să trecem acum la al doilea raport. Este vorba despre raportul privind măsurile financiare comunitare privind uh, punerea în aplicare a PCP și uh, dați-mi voie să mulțumesc domnului Ferreira pentru aceste propuneri. Mulțumită eforturilor sale, avem acum un text uh, care este acceptabil până și din punctul de vedere al Consiliului. Sunt încântată să spun că și Comisia este de acord cu acest text. Prin urmare, putem spune că a existat o, ex- o cooperare excelentă între cele trei instituții în, ce- în ceea ce privește acest dosar. După trialogul încrunat uh, de succes cu succes, la, care a avut loc la 2 martie, am reușit să ajungem la un consens. Comisia speră ca un acord în primă lectură să fie uh, realizat în ceea ce privește această propunere. Această propunere practic raționalizează toate uh, măsurile financiare Uh, incluse în uh, regulamentul 861. Este vorba aici atât despre finanțare cât și despre controlul efectuat asupra informației asupra finanțărilor. Bineînțeles, Comisia dorește ca acest regulament să fie adaptat celorlaltor acte legislative, iar pentru ca lucrul acesta să se uh, realizeze, e nevoie de anumite modificări foarte concise cu care sper că Parlamentul European va fi de acord. Să trecem acum la al treilea raport. Este vorba despre măsurile tehnice tranzitorii. De asemenea, vreau să-i mulțumesc doamnei Grelie. Propunerea acestui raport este acela de a extinde măsurile tehnice tranzitorii până la finele anului 2012. Asta pornind de la premisa că reforma PCP va intra în vigoare la 1 ianuarie 2012. Sper că vom reuși să facem lucrul acesta într-adevăr. Am propus această extindere pentru a evita uh, discuțiile care să împiedice atingerea sau uh, uh, transformarea în realitate a reformelor noastre. Bineînțeles, spunem de la premisa că toate activitățile acestea de pescuit trebuie să se bazeze pe date științifice cât se poate de uh, solide. Din păcate nu am putut accepta amendamentele propuse de către statele membre, pentru că majoritatea temelor uh, menționate de acestea nu au fost încă studiate. Uh, Oamenii de știință încă nu au reușit să evalueze toate aceste propuneri. Nu au primit, și asta pentru că nu au primit toate datele necesare. Și acum dați-mi voie să mă refer la importurile provenite din uh, Groenlanda. Vreau să mulțumesc doamnei Fraga, președintele Comisiei pentru Pescuit, pentru efortul depus. Și, de asemenea, vreau să subliniez faptul că măsurile propuse de către Comisie se Uh, vine în întâmpinarea unei dorințe exprimate de mult de către Groenlanda. În această propunere încercăm să unificăm toate procedurile sanitare și de siguranță și uh, dorim practic ca Groenlanda să se alinieze tuturor standardelor, standardelor europene. De fapt, aceasta este responsabilitatea pe care ne-am am ne-am asumat-o în anul 2006 când spuneam că vom sprijini Groenlanda în ceea ce privește atingerea siguranței alimentare. Comisia și de asemenea Consiliul uh, Parlamentul European, Parlamentele Naționale și Groenlanda își doresc să transforme această responsabilitate asumată în 2006 în realitate și tocmai de aceea sprijină această propunere a noastră. Să fim foarte clari, pentru Comisia, relația cu Groenlanda este deosebit de importantă. Cred că toată lumea înțelege de ce. De ce considerăm relația cu Groenlanda a fi o prioritate politică? Vine bine, tocmai pornind de la această conștientizare, sper că dezbaterile acestea privind importurile venind, uh, provenite din uh, Groenlanda nu vor uh, reprezenta un bețe în roate în procesul de apropiere între UE și Groenlanda. Da, înțeleg toate comentariile făcute de către doamna raportor și de ceilalți colegi europarlamentari. Ă, nu pot decât să vă asigur că Comisia își dorește să găsească o soluție cât se poate de pragmatică. Chiar dacă considerăm că baza, temeiul juridic pe care l-am propus noi este corect, ă, aș, am acceptat dacă Consiliul ar fi de acord cu poziția Parlamentului. Acum Consiliul trebuie să cântărească propunerile și să uh, să asigure că tratatul uh, este respectat. Sper să facem lucrul acesta cât mai curând cu putință, asta pentru a nu întunecar bunele relații cu Groenlanda. Acestea sunt prioritățile noastre. Da, apreciez uh, activitatea doamnei Praga, Fraga, care își dorea o soluție, însă în același timp uh, țineți cont de toate comentariile mele. Vă mulțumesc tuturor celor care ați scris rapoarte, am avut patru rapoarte de comentarii și tocmai de aceea dați-mi voie să-mi cer scuze și pentru că mi-am depășit timpul de vorbire. Însă vă mulțumesc tuturor. Vă mulțumim, doamnă comisar Damanachi. Urmează domnul Alfonsi în numele Comisiei pentru Bugete. Un minut. Oui, merci, Mulțumesc, domnule președinte. În numele Comisiei Buget am fost sesizați privind acest raport referitor la acordul de pescuit între UE și insulele Comore, Comisia aprobând acest acord. Totuși, Comisia estimează în primul rând că votul Parlamentului pe acest raport nu are sens în măsura în care el intervine după semnarea acordului iar angajamentele financiare limitează cumva impactul pe viitor, însă ar fi bine totuși să ne putem să ne pronunțăm înainte de a se semna acordurile și, în orice caz, e nevoie de o analiză mai aprofundată pe fond în ceea ce privește resursele halieutice, presiunea asupra stocurilor, precum și în ceea ce privește dezvoltarea durabilă, care să apară așa cum trebuie în acord. De asemenea, Comisia Buget se va apropia de Comisia Pescuit pentru a conlucra în continuare în mod amănunțit aprofundat pe acest raport. Vă mulțumesc! Vielen Dank, Herr Kollege Alfons. Vă mulțumim, domnule Alfonsi. Urmează acum în numele PPE, domnul Valesa, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. În dezbaterea de astăzi acoperim patru rapoarte și aș dori, în primul rând, să mulțumesc tuturor raportorilor pentru munca lor și Comisiei Europene pentru cooperarea sa. Pe scurt, în legătură cu raportul doamnei Grelie, acesta reprezintă un compromis între grupurile politice și Comisia Europeană și eu susțin versiunea care a fost adoptată de Comisia de Pescuit. În lumina tratatului de la Lisabona, în 2010, Comisia Europeană și-a retras uh, cererea privind protecția zonelor de pescuit și a resurselor halieutice. Trebuia să dezvolte un nou plan în conformitate cu tratatul și să țină cont de reforma sectorului pescuitului. Ceea ce trebuia să se întâmple în al treilea trimestru din 2011, dar se pare că Comisia nu va reuși să vină cu această propunere la timp și nu va găsi nici finanțarea necesară. În ceea ce privește sectorul pescuitului, ne asumăm obligația de a ne dezvolta o proprie propunere Conform ultimelor informații în ceea ce privește măsurile tehnice, Comisia își va transmite anumite competențe către statele membre, ceea ce reprezintă un pas foarte bun către descentralizare. Măsurile tehnice utilizate variază de la o mare la alta în funcție de condițiile uh, locale. Iar gestionarea uh, zonelor de pescuit trebuie să se facă în mod descentralizat, ținându-se cont de condițiile locale. Trebuie să respingem orice încercare de a se adopta un model de gestionare unificat și să se țină cont de condițiile locale. Abordarea individualizată este abordarea cea mai corectă a gestionării. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum urmează doamna Rodust, două minute. vielen Dank. Domnule președinte, vă mulțumesc, doamnă comisar, stimați colegi. Încă o dată discutăm un întreg pachet de acte legislative privind domeniul pescuitului. În calitate de coordonator, sunt încântată de faptul că am reușit să ajungem la un compromis cu Comisia și Consiliul în cazul a două regulamente. Este vorba aici despre raportul Grelie și despre raportul Ferreira. În ceea ce privește acordul de pescuit cu Uniunea Comorelor, ne vom da acordul. Asta chiar dacă personal îmi doresc în cadrul uh, reformei PCP uh, Uh, o, un nou tip de acorduri de partener, parteneriat. Problema apare în cazul Groenlandei. Aici prerogativele Parlamentului European nu au fost re, respectate. Încep să-mi pierd uh, răbdarea. Văd că nu reușim să colaborăm noi, instituțiile europene. Am spus asta de mai multe ori în trecut și iată o spun astăzi din nou. Problema aceasta trebuie să fie rez, uh, rezolvată cât mai curând cu putință. Cer președinței, președinției ungare să caute într-o manieră activă o soluție la această problemă. Faptul însă că Consiliul nu este reprezentat în seara aceasta, ne arată cât se poate declar gradul de respect pe care Consiliul îl acordă Parlamentul. Parlamentului European. Și încă ceva uh, în ceea ce privește raportul Grelie. Știu, există colegi frustrați de faptul că amendamentele lor nu au fost acceptate. Însă, uh, mi se pare de asemenea dureros faptul că pescarii noștri trebuie să lucreze cu instrumente vechi. Vinovat este Consiliul însă, Consiliul nu a fost capabil să ajungă la un consens cu privire la un nou uh, uh, regulament. Noi suntem aici uh, un Parlament European care însă trebuie să facă mai mult decât ceea ce face acum și anume prelungește durata de viață a unui reg regulament fără să țină cont de ceea ce s-a făcut sau nu. Urmează acum domnul Gallagher. Mulțumesc, îi felicit pe toți raportorii pentru rapoartele lor, având în vedere constrângerile legate de timp, o să mă cantonez numai la raportul grelier. Regulamentul și măsurile tehnice tranzitorii duc la multe probleme în rândul uh, operatorilor de flotile de pescuit. Nu putem să ne permitem ca politicienii să decidă lucruri legate de politica comună de pescuit, având în vedere că ne așteptăm la un nou regulament. Trebuie să acționăm acum și vreau ca toate partidele politice să ne susțină în, această, în acest demers. Practic, este foarte, uh, este foarte pe păcat că îi împiedicăm pe oameni să-și câștige existența, pe de altă parte impunându-le condiții foarte periculoase de pescuit uh, în larg cu ustensile și cu vase uh, neadecvate. În ceea ce privește tipurile de plase, acestea sunt folosite de către embarcațiuni mici pentru a pescui anumite tipuri de crustacee însă nu sunt folosite pentru a, a captura pești mai mari. Deci aceste amendamente, dacă sunt adoptate, vor permite embarcațiunilor mici să supraviețuiască în anumite zone de pescuit. Este foarte, foarte important uh, uh acest lucru pentru a nu îl trece sub tăcere. Practic, Acest pește mistreț care este vizat de raport, știți foarte bine că s-a vorbit mult despre tacurile care au fost aprobate și despre dovezile științifice în acest sens. Nu există uh, lucruri specifice în noul regulament, de aceea aș dori ca să se accepte amendamentul meu care să permite să se pună pe picioare anumite măsuri care să vizeze stocul respectiv. În concluzie, Vreau să îndemn pe europarlamentari Microfonul tăiat de domnul președinte. Mulțumesc foarte mult. Doamna Lovin, două minute jumătate. Mulțumesc. Domnule președinte, doamna comisar Damanaki, dragi colegi, vreau să mulțumesc tuturor raportorilor pentru activitatea lor și aș dori să mă refer mai ales la uh, acordul de pescuit cu Uniunea Comorelor. Noi, Verzii, am votat împotriva acestui acord de parteneriat și uh, a, există o evaluare care explică acest vot. Acordul pe care îl vom vota mâine se referă la o țară cu care noi avem un acord din 1988. Între 2005 și 2009 s-au trimis uh, câteva milioane de euro în această țară, conform acordului 60% din acești bani ar trebui folosiți pentru a susține dezvoltarea acestei țări uh, pe diverse planuri. Și dacă vă uitați cu atenție la această țară, veți vedea că nu funcționează acolo nici măcar o bacă de pază de coastă, niciun fel de susținere nu se acordă pescăriilor și sectorul este total nedezvoltat. Comorele primesc 2,7 milioane de euro pentru a permite bărcilor europene să activeze acolo și uh, partea leului din acești bani vine din uh, banii contribuabililor europeni. E vorba mai ales de vase de pescuit de ton, care au pescuit uh, pești în valoare de 27,6 de milioane de euro. Iată, deci o afacere foarte profitabilă pentru Uh, patronii acestor uh, vase de pescuit. Însă, ce s-a întâmplat cu acești bani? S-au întors cu toții în Uniunea Europeană, nu au fost folosiți spre beneficiul comorelor. Sunt de acord cu doamna comisar. Este bine ca Uniunea Europeană să fie prezentă în uh, IOTC, Comisia pentru Tonul din Oceanul Indian, însă eu aș vrea să știu cum dorește Comisia ca acest nou acord să fie implementat și cum va face să fie implementat mai bine decât cel vechi. Cum vom face ca cetățenii din Comore să fie implicați mai mult și cum ne vom asigura că acest acord va contribui la dezvoltarea insulelor Comore? Vorbim despre alocarea de bani în acord, însă acest lucru nu trebuie să rămână doar pe hârtie. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Lövin. Un minut și jumătate, domnul mulțumesc, și domnilor, dați-mi voie să le mulțumesc mai întâi de toate tuturor raportorilor. Aceste rapoarte reprezintă o contribuție majoră în direcția creierii unei politici comune în domeniul uh, pescuitului. Însă nu trebuie să minimizăm lipsa de consens existentă în momentul de față între Parlament și Comisie în ceea ce privește pescuitul. În momentul de față avem tratatul de la Lisabona care permite Parlamentului European un grad mai mare de implicare în uh, ceea ce privește crearea actelor legislative. Ei, și pe acest fundal ne dăm seama că nu primim informațiile necesare pentru a face lucrul acesta. Prin urmare, e clar că prerogativele noastre sunt încălcate membrii eh, Parlamentului sunt împiedicați de către Comisie și Consiliu să își asume responsabilitățile alocate de Tratatul de la Lisabona. Prin urmare, nu pot decât să sper că pe viitor eh, Parlamentul European va deveni într-adevăr un actor important în ochii eh, Comisiei și Consiliului. Vă mulțumim. Urmează acum pentru un minut colegul Clark. Mr. President... Domnule președinte, după 30 de ani de practici distrugătoare, trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Știm foarte bine că numărul de embarcațiuni a fost decimat. Acum câțiva ani s-a spus că nu mai este pește, însă a continuat exploatarea stocurilor. Este vorba de renuirea licențelor pentru acele embarcațiuni UE care să pescuiască în insule Comore. Însă știm foarte bine că embarcațiunile Uniunii Europene nu pot, nu sunt decât o concurență neloială față de micile bărcuțe din Comore. Cum putem să sprijinim o astfel de inițiativă? acum cinci ani ne amintim de um, hoardele de refugiați din Sahara înspre insulele Canare. Știm foarte bine prin ce au trecut acești oameni foarte mulți au încercat să traverseze mările folosindu-se de embarcațiuni care niciodată n-ar fi trebuit să iasă în largul mării, fiind extrem de periculoase. Știm foarte bine că țările cele mai sărace au fost și mai mult sărăcite de Uniunea Europeană, care pentru asta merită să fie condamnată. Mulțumesc foarte mult, domnule Clark. Acum urmează doamna Dodds. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Unul dintre raportori s-a referit la lipsa de încredere a pescarilor în politica comună de pescuit. Nu e de mirare, PCP reprezintă la, mod, la momentul respectiv o, doar o, un mod de a distruge flotele fără să se sporească resursele de pescuit. Îmi dau seama că nu se va întâmpla pe termen scurt o alocare de mai multe competențe statelor membre și de aceea vreau să particip la această dezbatere comună. În primul rând, este necesar să se uh, discute implementarea PCP-ului. Cât timp Uniunea Europeană se amestecă în uh, pescuit, cred că această interferență trebuie să fie justificată. Însă, dată fiind finanțarea disponibilă pentru PCP, trebuie să ne uh, dăm seama că pescarii se luptă să facă față reglementărilor excesive. Aud din ce în ce mai mult de la diferiți uh, actori maritimi că industria uh, o duce foarte greu și se luptă să facă față acestei probleme. Mulțumesc, doamnă Dodds. Are, a, urmează acum uh, vorbitorii în nume proprii. În primul rând, domnul Cadec, două minute. Domnule președinte, doamnă comisar, uh, dragi colegi, în primul rând un strigat din inimă. Parlamentul nu are decât un singur sediu, acesta este Strasburgul. Acum, îi felicit pe domnul Ferreira pentru raportul său care vizează mijloacele financiare uh, în legătură cu aplicarea PCP și a dreptului mării. Modificările regulamentului propuse de Comisie și Parlament, și, uh, parlament preconizează posibilitățile de investiție în acest domeniu, inclusiv cercetare și dezvoltare, de asemenea să ia în considerare evoluția cadrului comunitar în ceea ce privește colectarea, gestionarea și utilizarea datelor. Mă bucur foarte mult că putem să finanțăm această cercetare științifică în domeniul pescuitului și al acvaculturii. Astfel vom putea să avem studii legate de impactul comercial, politicilor comerciale ale UE față de țările terțe. Știți foarte bine că noi depindem mai mult de 70% de importuri și această cifră continuă să crească. Este foarte important să îi sprijinim pe producătorii noștri europeni în loc de a ne concentra pe deschiderea comercială cu orice preț, care provoacă probleme producției europene. Ceea ce privește raportul Grolier, vreau să-i mulțumesc doamnei raportor. De asemenea, măsurile tehnice sunt un subiect deosebit de delicat și trebuie să fie modificate foarte rapid, atunci când vom avea comisia, propunerea comisiei în ceea ce privește pachetul de reformă al PCP. Raportul pe care îl vom adopta mâine ne va permite să prelungim măsurile tehnice tranzitorii în ce privește activitățile de pescuit. Această prelungire ne va permite, pe de o parte, să avem un vid legislativ începând cu 30 iunie, pe de altă parte să ne pregătim așa cum trebuie pentru reforma PCP și să desfășurăm în paralel și un studiu de impact în ceea ce privește măsurile în vigoare. Nu este rezon rezonabil astăzi să avem o modificare pe fond a acestui raport, pentru că o modificare pe fond ar prelungi inutilă procedura și discuțiile aici și la Consiliu. În sfârșit, îl felicit pe domnul Capula Santos în ceea ce privește racord, acordul de parteneriat cu Comorele și, și doamna Fraga pentru raportul privind Groenlanda. Mulțumesc foarte mult, domnule Cadec. Acum urmează doamna Christensen, două minute. Eu Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate, dați-mi voie să le mulțumesc tuturor raportorilor. Mâine vom vota acest acord de import cu Groenlanda. Eu sunt raporta, raportor din umbră. În sfârșit, uh, renunțăm la birocrație și, în sfârșit, cerințele noastre în materie de siguranță alimentară vor fi întrunite. Cei din Groenlanda vor putea, își vor putea vinde produsele în Europa atâta timp cât ele corespund cerințelor. De fapt, aceste produse sunt deja cercetate în Danemarca astăzi. De fapt, vor exista, de fapt mai există și controle în Groenlanda urmate de controle în uh, cadrul Uniunii Europene. Prin urmare, într-un final punem capăt acestei, uh, acestui lanț îngrozitor. Renunțăm la birocrație. Sperăm că și Consiliul va fi de acord cu propunerea noastră. Uh, de asemenea, mâine vom vota și acordul de parteneriat cu Uniunea Comorelor. Da, susțin pescuitul durabil, durabilitate pentru uh, stocurile de pești, pentru pescari, dezvoltare durabilă pentru toți cei care folosesc aceste acorduri. Din păcate, acest acord cu comorele nu este chiar atât de durabil pe cât mi-aș dori, pentru că nu există limite legate de uh, numărul de nave comunitare care pot uh, pescui în zonă. Există aici uh, posibilitatea de depășire a cotelor de pescuit alocate. Ei bine, lucrul acesta nu este posibil, nu este acceptabil. Nu putem să demarăm politici de pescuit diferite în funcție de apele în care pescuim. Uh, eu doresc ca fondurile pe care le acordăm în cazul acestor acorduri de parteneriat să fie într-adevăr folosite pentru binele cetățenilor din zonă. Vă mulțumim, domnule Christensen. Urmează acum doamna Reimers pentru un minut. Domnule președinte, doamna Damanaki, doamnelor și domnilor, mă bucur că într-un final vom vota aceste subiecte. Vreau să le mulțumesc raportul, raportorilor toate modificările în ceea ce privește măsurile financiare comunitare sunt necesare în momentul de față. Acestea sunt necesare pentru colectarea de date, pentru studiile uh, științifice și, de asemenea, pentru durabilitatea activităților. De asemenea, sistemele de control sunt esențiale. Raportorul a încercat să îi convingă pe colegi de ce această creștere a ratei de cofinanțare la 75% este necesară. Ei bine, noi uh, nu s-a putut uh, ajunge la un consens în acest uh, domeniu. Însă deja statele membre, și asta pentru că deja statele membre folosesc această posibilitate a cofinanțării, prin urmare nu are niciun sens să oferim stimul suplimentar. Nu, ne, nu avem nevoie decât de un cadru cât se poate de clar juridic. Vă mulțumim. Urmează colegul Hatken pentru un minut. Uh, uh, uh, Mulțumesc. În Scoția, pescarii nu înțeleg de ce Comisia ă, dorește în același timp să elimine aruncările înapoi în mare și să și respingă aceste măsuri în același timp, cum spuneam. Comisia dorește să se prelungească măsurile tranzitorii care prevăd aruncările înapoi de, ă, de macro pentru încă 18 luni și ă, aceste măsuri nu au reușit să protejeze uh, resursele halieutice. Încă un an și jumătate pescarii trebuie să arunce pești înapoi în mare. Eu am propus amendamente și sper că vor fi adoptate. Și uh, dacă sunt adoptate, sper că și Comisia va ține cont de ele și uh, va spune nu aruncărilor înapoi în mare acum. Nu va mai amâna acest lucru pentru viitor. Mulțumesc, Am depus un amendament privind raportul pe măsurile tehnice pentru a rezolva o anomalie pe care tocmai a menționat domnul Hadron și mă refer la ce se trece în largul uh, Mării Scoției. Aici este vorba de gestionarea stocurilor din această zonă în care Comisia a propus niște măsuri tranzitorii de 12 luni care s-au terminat în 2009, însă acestea au fost extinse în cadrul unui alt, alt acord pentru încă 12 luni. Acum Comisia dorește iarăși o prelungire care să meargă până spre 2012, în timp ce propune un nou, uh, un nou pachet de PCP. Una dintre consecințele nedorite ar fi că acest regulament temporar de un an prevăzut inițial ar merge pe trei ani în condițiile în care evoluția din Marea Scoției se schimbă foarte mult de la o zi la altă și știi foarte bine că pescarii au fost forțați să arunce pește bun și proaspăt înapoi în mare. Să sperăm că lucrurile se vor rezolva. Mulțumesc! Colegă Stevenson, es folgt nun für Vă mulțumim, domnule Stevenson. Urmează pentru 3 minute colega Patrau Neves. Domnule președinte, Domnule comisar, permiteți-mi să-i felicit pe cei patru raportori. Mă voi referi doar la două dintre rapoarte. În 2008, lipsa unui regulament care ar fi uh, simplificat legislația privind conservarea stocurilor halieutice a dus la crearea regulamentului actual care conține o serie de măsuri tranzitorii care ar uh, Trebuie să fie în vigoare din 1 ianuarie 2010 până în iunie 2011. Acum se dorește o prelungire a, acestei, a acestor măsuri tranzitorii până la 1 ianuarie 2012, așteptându-se între timp o nou uh, regulament privind aceste măsuri tehnice. Însă în perioada aceasta tranzitorie există o serie de reguli care ar trebui să protejeze, odată respectate, interesul uh, Uh, pescarilor și să protejeze de asemenea stocurile halieutice. Și să ne gândim la toate măsurile care au fost luate până în momentul de față, măsuri care uh, vizau o serie de tipuri de pescuit, uh, Uh, tipuri de pescuit care însă nu au fost suficient de bine cercetate de către oamenii de știință. Au existat, au fost interzise o serie de tipuri de pescuit care uh, se aflau exact în această situație, iar aceste interdicții nu au făcut decât să îngreuneze viața micilor pescari de pe uh, coastele diferitelor state, print, printre care Portu- Portugalia. Vreau să-i amintesc doamnei uh, comisar de toate promisiunile pe care le făcuse la un moment dat comisia în ceea ce privește transformarea, uh, în ceea ce privește reglementarea acestor tipuri de pescuit și dați-mi voie să îi amintesc de asemenea uh, doamnei comisar de importanța sprijinirii a regulamentului 861 uh, din 2006, care este cel mai, instrument, cel mai bun instrument în ceea ce privește gestionarea tuturor uh, activităților incluse în politica comună din domeniul uh, pescuitului. Vreau să sprijin amendamentul făcut de către raportor în ceea ce privește creșterea ratei de finanțare până la 60%, în ceea ce privește um, măsurile ce vizează colectarea de date și statisticile. E nevoie de o gestiune solidă care se bazează pe date științifice cu privire la stocurile uh, de pește existente. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Patrao Neveș. Urmează doamna Andres Barea pentru 3 minute. Gracias, președinte, eh, señora comisar. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Aș dori să îi felicit pe cei patru raportori pentru rapoartele lor. Și doresc să mă concentrez asupra două rapoarte în particular, pe care le consider deosebit de importante. Unul dintre acestea se referă la acordul cu Comorele avem uh, aici un nou acord între Uniunea Europeană și o țară din sud-estul Africii și spun asta pentru a situa această țară pe hartă. 60% din populație se află sub pragul sărăciei. Singura lor posibilitate de supraviețuire este reprezentată de turism și de pescuit. Acest raport prevede uh, asigurarea unei contribuții financiare care să permită acestei țări să-și dezvolte infrastructura și capacitățile într-un acord de colaborare pentru un pescuit durabil și responsabil care să ocrotească resursele biologice. Trebuie să se țină cont de faptul că există specii migratorii, cum este tonul, și că pe baza unor criterii științifice, în fiecare an se stabilesc stocurile pentru anul următor. Astfel se înlesnește și cercetarea științifică și prezența unor observatori la bordul navelor. De asemenea, se delimitează o zonă în apropierea coastei în care se poată pescui pescarii artizanali. Vasele Uniunii Europene au acces și ele la anumite zone și ocrotesc, se, se și ocrotește uh, forța de muncă locală. Dar mai este un aspect foarte important. Trebuie ca pescuitul în state terțe în care nu se respectă mediul în mod adecvat să fie analizate. 75% din resursele halieutice sunt pescuite de state terțe. Credem că acest acord ajută comorele și de asemenea este benefic pentru mediu. Trebuie să mai uh, vedem uh, și cât de important este raportul doamnei Grelie referitor la niște măsuri tehnice tranzitorii foarte importante care ar trebui prelungite până în decembrie 2012 pentru că altfel se va crea un vid juridic, o mare nesiguranță juridică iar resursele haliotice nu vor mai fi ocrotite în mod adecvat. Există o declarație comună prin care se cere Comisiei să accepte anumite modificări pentru anumite măsuri tehnice propuse de către statele membre. S-a menționat deja problema plaselor, se, trebuie să se vorbească și de problema adâncimii care afectează anumite tipuri de pescuit. Această activitate are un mare impact asupra populației și credem că Comisia trebuie să țină cont de acest lucru. E vorba de zonele 8, 9, 10. Trebuie să se uh, rezolve aceste puncte slabe din aplicarea regulamentului care aduc atingere pescuitului. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează doamna Bilbao Barandica un minut. Gracias, presidente. Voy a votar a favor. Mulțumesc! O să votez pentru acest uh, raport pentru că este unul bun pentru flotila europeană. 60 de vase europene vor beneficia cu 12 mai mult decât în acordul precedent și vom avea și echipaje locale la bord, ceea ce e foarte bine. foarte bine pentru comore, e, bune, e bine pentru sectorul de producție. Și aceasta pentru că acordul de față vizează stimularea dezvoltării locale, asta în primul rând. În al doilea rând, se încurajează respectarea drepturilor omului de către guvernul din zonă și, de, uh, în al treilea rând, acest acord sprijină pescuitul artizanal practicat în această zonă. 8500 de persoane trăiesc din pescuit și este bine că, că ele se pot să pescuiască așa cum doresc, pentru că în anumite zone bine delimitate nu vor putea să intre vasele europene, ceea ce înseamnă că vom avea un pescuit durabil în aceste zone și Bineînțeles că aici avem și o îmbunătățire în ce privește mecanismul de cooperare științifică. Mulțumesc foarte mult, doamna Bilbao Barantică, domnul Kelly. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt încântat de faptul că am posibilitatea de a lua cuvântul pe marginea acestui subiect subiect foarte controversat, de fapt unul dintre cele mai controversate subiecte care sunt discutate de către Parlament. Asta deoarece Parla- membrii Parlamentului European trebuie să vorbească atât în uh, numele pescarilor, cât și în numele pescarilor artizanali, cât și în numele marilor armatori. E greu de găsit un echilibru. Însă noi încercăm. Doamnei comisar, vreau să-i mulțumesc pentru faptul că își dorește să ajungă la un consens. Acesta este foarte important atât pentru Uniunea Europeană, cât și pentru uh, Groenlanda. Ah, haideți să ne referim la ultimul dintre rapoarte. Acest uh, stat depinde, practic, de resursele sale halieutice. Putem spune că peștii care provin din uh, Groenlanda sunt uh, verificabili, pot fi controlabili, uh, însă, din păcate, majoritatea importurilor noastre de produse pescărești provin din sud-estul Asiei și, sincer să fim, nu putem garanta calitatea acestor uh, produse. Doamna comisar, uh, în uh, după amiaza aceasta, a vorbit despre faptul că va fi greu uh, de practicat un pescuit durabil și, de asemenea, în același timp să se sprijine regiunile de coastă. Și tocmai de aceasta de aceea cred că trebuie să sprijinim acvacultura ca parte integrantă a PCP. În orice caz, deocamdată sunt încântat de faptul că am luat cuvântul și aștept cu nerăbdare ca propunerile doamnei comisar să se transforme într-adevăr în realitate. Mulțumim, domnule Kelly. Urmează domnul Sanchez Presedo, trei minute. Mulțumesc. Domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi, și eu vreau să îi uh, felicit pe raportori pentru cele patru rapoarte. Mă refer acum la, de la, la raportul domnei Ferreira, al domnului Ferreira, al domnei Fraga. De asemenea, îi sprijin pe, îl sprijin pe domnul uh, Capulos, în ceea ce privește susținerea financiară și, bineînțeles că sprijin și raportul doamnei Grelie, este bine că în ceea ce privește acordul Comorele ca Parlamentul să fie uh, implicat. În ceea ce privește măsurile tehnice acum, este bine ca Comisia să-și accelereze valoarea de impact în ajunul lansării noului regulament ca sper, care sperăm va fi implementat înainte de 2013. De asemenea, mă refer la regulamentul 861 per 2006 privind regulamentul financiar care vizează implementarea PCP, măsurile financiare aferente, deci fondul pentru pescuit. Toate aceste lucruri practic vor avea un impact asupra pescuitului în lumina tratatului la Lisabona. Sunt destul de optimist. Pe de altă parte, S-a vorbit despre acele condiții necesare pentru a atinge un pescuit durabil și una dintre aceste condiții se referă la cunoștințele noastre, uh, la datele pe care le putem colecta și pe care le putem interpreta și apoi e vorba de așa confinanțare care n-ar trebui să să fie cre- mai crescută așa cum se preconizează. Raportul FRAG acum se referă la uh, siguranța alimentară, și a sănătatea animalelor pentru produsele de pescuit sau pescărești provenind din Groenlanda, indiferent dacă e Groenlanda sau alte țări terțe, este clar că standardele trebuie să fie respectate. În ce privește Groenlanda, avem exporturi semnificative. În 2006 ele se ridicau la 200, mai mult de 250 de milioane de euro. Deci importul provenind din Groenlanda. Uh, Ideea este, bineînțeles, de a avea standarde europene care să fie apl aplicate în Groenlanda. E vorba de o țară care e asociată procesul de pescuit și este foarte bine să avem astfel de măsuri la nivelul produselor pescu- pescărești, însă se discută mult despre temeiul juridic și credem că aici, în această dezbatere, Comisia a încercat să găsească un compromis și asta este foarte bine. Și

dăncilă. Nu există doritori care să intervină în cadrul procedurii Catch the Eye. Prin urmare, îi dăm cuvântul doamnei comisar Damanaki. Dați-mi voie să fac la rândul meu o serie de comentarii pornind de la comentariile făcute de către dumneavoastră. În ceea ce privește acordurile de parteneriat în în sectorul pescuitului, dați-mi voie să vă spun că în momentul de față Încercăm, în cadrul reformei noastre, să ne asigurăm că pe viitor aceste acorduri vor fi într-adevăr puse în aplicare corect și vor aduce beneficii populațiilor uh, locale. Înainte de a avea nou, propunerea nouă de acord de parteneriat în sectorul pescuitului, nu putem face decât să încercăm să îmbunătățim situația dată. Facem tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că implementarea acestui acord cu Uniunea Comorelor este într-adevăr corectă 100% și uh, se face în beneficiul populației locale. În ceea ce privește problema legată de faptul că europarlamentarii se simt lezați, de faptul că celelalte instituții comunitare nu oferă Parlamentului suficiente informații. Nu pot decât să vă spun că Comisia a făcut deja, a, a furnizat deja informații Parlamentului European, mai puțin cele uh, imposibil de transmis și vom continua să facem lucrul acesta și pe viitor. În ceea ce privește raportul doamna, doamnei Grelie, am înțeles că ați avut o serie, aveți o serie de uh, temeri legate de faptul că prelungim uh, durata de viață a raportului, regulamentului pe care îl avem în momentul de față. Trebuia să facem lucrul acesta pentru că avem nevoie de timp suplimentar pentru implementarea reformei. Dumneavoastră, Uh, cereați ca o nou, un nou act legislativ să fie promulgat înainte de anul 2013. Ei, nu pot să vă promit nimic, nu pot să vă spun decât că vom încerca să accelerăm procedurile pentru crearea unui nou regulament și, de asemenea, în ceea ce privește implementarea raport, uh, regulamentului implementare care va furniza anumite prerogative statelor membre în ceea ce privește măsurile tehnice. În ceea ce privește regulamentul uh, financiar, măsurile financiare, Sper că vom ajunge la un consens în primă lectură. Lucrul acesta ar fi benefic pentru implementarea pe viitor al acestui regulament. În ceea ce privește Groenlanda, nu pot decât să, vă, să repet faptul că suntem dispuși prin discuții să ajungem la un temei juridic acceptabil pentru toți. Comisia nu-și dorește decât să uh, prom să promoveze în continuare conținutul acestui acord, pentru că, din punctul de vedere al Comisiei, relațiile cu Groenlanda sunt prioritare. Așadar, repet faptul că noi, Comisia, suntem dispuși să facilităm și să ajutăm la atingerea unui consens cu Consiliul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamna comisar Damanaki. Urmează acum raportorii. Mai întâi de toate, domnul Capula Santos în, pentru două minute. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să mulțumesc celor care au vorbit în mod atât de amabil și s-au exprimat aici. Și sunt vorbe dulci pentru mine. Știți foarte bine ce important este pentru un raportor acest acord din partea colegilor. Sperăm că raportul va fi adoptat și mulțumesc și comisiei pentru că uh, ne dă speranțe ceea ce privește participarea statelor membre și sperăm că tocmai statele membre vor putea fi influențate de poziția Comisiei și că vom putea să ne obținem uh, obiectivele scontate. Mulțumesc foarte mult, domnule Capula Santos. Acum, domnul Ferreira. Obrigat, președinte. Cred também eu agradecer. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să mulțumesc participanților pentru toate comentariile făcute. Mă bucur uh, că s-au făcut atâtea comentarii pozitive. Amendamentele prezentate nu pun în discuție consensul obținut la trilog. Acest consens este păstrat și este posibil să se meargă chiar mai departe și vreau să mulțumesc uh, Uh, tuturor colegilor care au făcut uh, observații menite să susțină amendamentele propuse de mine. După cum au spus anumiți colegi, ar fi de neînțeles să nu se adopte aceste amendamente, ar fi pur și simplu incoerent, pentru că Uniunea Europeană cere o participare uh, din ce în ce mai mare și atribuie acestor domenii o importanță din ce în ce mai mare însă în același timp refuză să acorde resursele financiare necesare pentru recunoașterea și confirmarea acestei importanțe sporite. Deci, uh, vreau să subliniez în legătură cu raportul privind măsurile tehnice tranzitorii că amendamentele prezentate de mine și de încă doi colegi sunt destinate să suprime discriminarea negativă care nu are bază științifică justificată. Deci subliniez discriminarea negativă impusă anumitor segmente ale flotei portugheze artizanale care folosește un anumit tip de plase de pescuit. Cu timpul, acest sector a arătat că este capabil să folosească resursele de pescuit în mod durabil și nu există niciun motiv științific întemeiat care să justifice această interdicție. Consecințele pe plan economic și social sunt negative și voi încheia aici, domnule președinte. De aceea, deci, susținem propunerea colegilor irlandezi și scoțieni în legătură cu același raport. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Freira! Acum are cuvântul doamna Grelie. două minute. Domnule președinte, voi încerca, vă promit să vorbesc mai rar. Mulțumesc colegilor pentru sprijinul lor pentru raportul meu și acest lucru uh, practic uh, reia discuția din Comisia Pescuit. Doresc să accept amendamentul în ce privește mărimea plaselor de pescuit pentru peștele mistreț și, de asemenea, uh, nu aș dori să accept uh, uh, anumite măsuri tranzitorii sub pretextul că anumite date științifice nu ar fi fost transmise de statul membru sau nu s-a făcut evaluarea propriu-zisă. Vreau să spun că acest lucru nu sunt acceptabile în condițiile în care suntem într-o situație de urgență. Trebuie să evaluăm cât mai rapid posibil măsurile în curs, iar lucrurile trebuie să se desfășoare în paralel cu procesul de reformă a PCP și nu la sfârșitul acestui proces. Știu foarte bine, doamna comisar, că sunteți în asentimentul meu și și eu, în ceea ce mă privește, doresc o accelerare a lucrurilor. De asemenea, subliniez importanța cooperării între instituții în această filieră a pescuitului în ceea ce privește împărtășirea și schimbul de informații științifice, care este atât de importantă pentru un pescuit durabil, echitabil și așa mai departe cu, bineînțeles, mize economice, uh, dar și de mediu, în interesul tuturora. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim! Urmează acum doamna președinte a Comisiei pentru Pescuit, doamna Fraga Esteves. Vă mulțumesc, domnule președinte! Vreau să-i mulțumesc în mod special doamnei comisar pentru răspunsul acordat întrebării mele. Spunea că ar accepta uh, schimbarea temeiului juridic în cazul în care și Consiliul ar face același lucru. Mă gândeam ca mâine, înainte de votul final, să solicit retrimiterea raportului către comisie. Însă, după ce m-am gândit mai bine și mi-am dat seama că această, această mișcare nu ar face decât să întârzie aplicarea acestei propuneri, acestui acord care este benefic atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru Groenlanda. Prin urmare, nu voi face lucrul acesta. Sper că uh, cei din Consiliu vor respecta recomandările făcute de către Comisia pentru Pescuit. Sper că vom ajunge la o soluție, dat fiind faptul că singura problemă este legată de temeiul juridic. Nu avem nicio problemă uh, legată de con- conținut. În orice caz, mă bucur că am uh, reușit să ajungem într-o oarecare măsură la un consens. Bine, ne-am putea adresa cur- curții de justiție în cazul în care nu se va soluționa sau nu se va aplica uh, recomandarea noastră, însă mâine vom vota, sperăm că comisia va reacționa la votul nostru, este o primă lectură. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru că a acceptat colaborarea cu noi. Vreau să le mulțumesc de asemenea tuturor colegilor care m-au susținut în crearea acestui raport. Sper, după cum spuneam deja, că și uh, Consiliul se va alinia așteptărilor noastre. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamna Fraga Esteves. spaterea comună în ceea ce privește pescuitul s-a încheiat acum. Mâine, la ora 12, va avea loc votul. Mâine, 6 aprilie, de la 9 la 1, de la 3 la 8 după amiaza și mai apoi de la 9 la ora 12 va continua ședința plenară a Parlamentului European.